la schimbări structurale în țările membre. Trebuie să sporim ocuparea forței de muncă, a creșterii, trebuie să accelerăm toate aceste procese. Avem nevoie și de strategii în acest sens. Da, așa cum am spus, trebuie să sprijinim guvernanța economică, avem nevoie de uh, transparență și de verificare a datelor statistice. Avem nevoie de un mecanism pentru soluționarea crizei la nivel european care va aduce avantaj cetățenilor europeni. Criza ne afectează pe toți, nu numai aceste țări uh, pe care le-am menționat și care se confruntă cu ea la ora actuală. Avem nevoie de acțiuni coordonate și de solidaritate la nivel comunitar.